Bueno, ya he dado cinco minutos de, de gracia. Buenas tardes a todos. Doamnelor și, doamnelor și domnilor, cu 5 minute întârziere vă urăm bun venit tuturor la reuniunea de astăzi. Vă rog să luați loc și să vă asigurați că aveți pregătite cartelele de vot pentru că avem o după-amiază lungă înainte. Și vă rog să faceți liniște pentru că nu aș vrea să ridic vocea. Haideți întâi să examinăm primul punct de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o cerere Cred că vom avea o problemă la rapoartele Gallagher și uh, Esteves, deci aș, v-aș ruga să facem o pauză înainte. Mulțumesc. Antes del voto a ver, es que no he entendido bien. A, antes del inicio de la votación o antes. Președintele, doriți o pauză înainte de încep, începerea votului sau înainte de votul final? Înainte de votul final, vă rog. Foarte bine. A ver, în primer lugar este la adopțion del orden de... Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni nu are obiecții, voi considera că ordinea de zi se adoptă. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 29 septembrie 2010. Vom considera că acest proces verbal este adoptat dacă în cadrul reuniunii de astăzi și de mâine nu vor fi observații. Punctul 3. Comunicările președinției. Aș dori doar să vă amintesc că pe 28 octombrie va avea loc trilogul privind raportul Ferreira. și spun acest lucru pentru toți cei care fac parte din delegație. Aș dori să trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul privind modificarea regulamentului 2187 per 2005 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea respingerii selective și restricțiile la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică și în strâmtorile Belts și Sound. Acest raport a fost atribuit grupului uh, ECR și uh, domnul Grobarcic este raportor. Dacă nu doriți să luați cuvântul, vom trece direct la vot. Doriți să luați cuvântul? Intervenție fără microfon. Sorry. W zasadzie chciałbym, żebyśmy przeszli natychmiast do głosowania. Mulțumesc. Eu vă propun să trecem la vot. Am un singur comentariu aveam de înaintat un amendament oral în legătură cu solicitarea Consiliului European de a omite cuvântul 20. 20. Este vorba de o perioadă de 20 de zile pentru procesul legislativ, pentru ca regulamentul să poată intra în vigoare anul acesta. Și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au cooperat. Mulțumesc și acum trecem la vot. Întâi, amendamentul 1, alinatul 1A, pentru. S-a deschis votul. Se adoptă în unanimitate. Trecem la votul amendamentului oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. Se cierra? S-a închis votul. Telefonul eh, por unanimidad también aprobada y someto por último a votación. Se adoptă în unanimitate. Și ultimul vot, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Raportul domnului Grobarcic se adoptă. felicită raportorului. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole care le exploatează. Domnul Gallagher este aportor, raportor și cred că vă amintiți că această propunere a fost prezentată cu apro aproximativ un an în urmă. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare între timp, și au fost discuții la ultima reuniune, am considerat că, dat fiindcă nu există un acord cu Consiliul în privința temeiului juridic din prima lectură, s-a uh, implementat o procedură de votare. Fac o pauză ca să-i urez bun venit domnului Matt și îi dau acum cuvântul raportorului, dacă dorește, dacă nu dorește, trecem la vot. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să profit de ocazie și să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare, pentru că au participat cu toții la realizarea acestui raport. Ați arătat uh, că ne-am ocupat de acest subiect cu un an în urmă, cu peste un an în urmă și că adoptarea a fost amânată din cauza intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Am uh, votat la Strasbourg pe 1 decembrie 2009, dar a fost vorba doar de un vot orientativ și a trebuit să uh, ne concentrăm pe acest raport mai mult decât în cazul altor rapoarte, din cauza planurilor de management în viitor, acest domeniu va ține de codecizie și va trebui să răspundem și în fața Comisiei. Propunerea președinției de a uh, oferi Consiliului o mai mare flexibilitate și a le permite o îndepărtare minimă, o reducere minimă, a fost ascultată. Dacă nu am fi fost de acord cu această propunere, ar fi apărut dificultăți și eu sper că după acest vot, Parlamentul, Consiliul și Comisia vor putea să ajungă la un acord. E vorba de un raport important pentru că aceste uh, planuri de management trebuie să fie decise și este foarte important să facem o treabă bună pentru că altfel Uh, vor fi probleme în viitor. De fapt, acest raport este un uh, model, o matriță pentru viitoarele rapoarte pe teme similare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine, Consiliului și, sigur, personalului de la grupul liberal și asistenților mei personali. Și aș dori să subliniez pentru membrii Comisiei de Pescuit că în acest raport nu e vorba de țări. Trebuie să ne depășim punctele de vedere naționaliste, pentru că se uh, vehiculează ideea că gestionarea anumitor stocuri afectează anumite țări. Nu e vorba de asta. Amendamentele la care mă refer sunt unele prea exagerate și compromisurile sunt mai bune. E vorba de gestionarea pe termen lung a uh, stocurilor de stavrid negru de Atlantic și trebuie ca um, capturile totale admisibile să fie stabilite, nu să nu fie la latitudinea statelor membre. Și vreau să subliniez că um, sunt unii colegi care au temeri în domenii specifice și vreau să-i asigur că uh, acest lucru este rezolvat în amendamentul 20, care se referă la articolul 2, alineatul 1A uh, nou. Acolo se uh, menționează includerea reperelor istorice. Și vreau să vă spun că m-am întâlnit cu cei care se ocupă de pești pelagici la Amsterdam la începutul anului și mi-au spus că este un stoc care nu are probleme. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și să mulțumesc tuturor celor care au participat la raport. Mulțumesc, acum trecem la vot. Primul punct, amendamentul 19. Ferreira. Amendamentul 20 Andres Barea. Supunem la vot acest amendament. Se cierra. S-a închis votul. E, eh, adoptat. El... Se adoptă. Amendamentul 21 a fost retras. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Trecem acum la compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 la 11, deci se respinge. 11 la 11, deci se respinge. 22 al doamnei Bilbao. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sì. No, a ver. Venga, eh, eh, se, ah, eh, rechazado. Se respinge. Trebuie să votăm acum compromisul 9. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum numărul 3. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Vom discuta acum, vom vota acum împreună 10 și 11. S-a deschis votul. Se cierre la votación. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Trecem la compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum împreună 13, 14, 15 și 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 este caduc. 5. S-a deschis votul pentru amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă. 6 a fost retras. S-a deschis votul la amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Votăm acum 24, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge 14 împotrivă și doar 9 pentru. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vom vota acum în comun compromisurile 17 și 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. 8 este caduc și votăm compromisul 19. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul, mă scuzați. Se adoptă. 19. 9 este caduc. Votăm compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 10 și 26 au fost retrase, deci votăm compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11 și 27 au fost retrase și votăm acum 12. Amendamentul 12 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 a fost retras, deci votăm 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29 a fost retras. Votăm acum compromisurile 1 și 3 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 1 și 14 au fost retrase. Amendamentul 15, de asemenea, este caduc pentru că 1 și 3 au fost adoptate și deci trecem la compromisul 4. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Amendamentul 2 al raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Votăm acum amendamentul 16, Andres Barea, compatibil cu amendamentul 2 al raportorului, cu amendamentul oral pe care îl aveți în text. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 5, nu, compromisul 5 este caduc pentru că 13, 14, 15 au fost adoptate. A, da, rectifică președintele. Trebuie să votăm, de fapt, compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul este caduc. Deci trecem la compromisul 6. Este caduc sau nu? Da, este caduc. Trecem la amendamentul 18. Care este și el caduc. Deci, m-a rugat o colegă care acum nu mă ascultă, m-a rugat să facem o pauză înainte de a trece la votul final pe acest raport. Deci am să vă dau o pauză de 5 minute. Corect? Doamna președinte, spune doamna Reimers, tocmai am fost informată că nu e cazul să facem acum o pauză, poate la următorul punct. Președintele, mai este vreun alt grup care dorește să facă o pauză? Pentru că văd că socialiștii nu mai vor să facă pauză, dar e clar că pauzele sunt aici la discreție. Deci dacă doriți, facem. Dacă nu, nu. Votăm. Propunerea legislativă astfel modificată s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm propunerea de, rezol de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 22 pentru și o abținere. Felicitări raportorului. Vreau să vă spun că acest raport va fi discutat la plenara noiembrie 2. Și acum haideți să trecem la următorul raport, care este planul pe termen lung pentru stocul de hamsi din Golful Biscaya. Deci planul pe termen lung, doamna Bilbao este raportor și am spus uh, la începutul raportului Gallagher că discutam raportul respectiv de un an. Același lucru este valabil și pentru acest raport. Este o schimbare provocată de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, după cum am mai spus. Doamna Bilbao, aveți cuvântul înainte de a trece mai departe. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că obiectivul acestui plan era de a se spori transparența doream să ajungem la un sistem științific, la un sistem care să fie bazat uh, pe informațiile disponibile pentru a se adopte capturile uh, autorizate. Procedura a fost dificilă și astăzi votăm acest uh, plan. Consiliul a cerut Comisiei să retragă planul și Comisia nu știe ce să facă. Este o situație regretabilă. E vorba despre un plan care trebuie să se aplice unui sector și insist asupra acestui lucru, unui sector responsabil. Practicile recente arată acest lucru. E important să ținem cont de responsabilitatea de care a dat dovadă acest sector. V-aș ruga să ținem cont de discuțiile pe care le-am purtat cu grupurile parlamentare și în ceea ce privește amendamentul 4 și amendamentul 30, care se referă la rata de exploatare, precum și în ceea ce privește amendamentul de compromis 6, în ceea ce privește aceste trei amendamente, deci aș vrea să ținem cont de discuțiile purtate. În ceea ce privește amendamentul 11, trebuie să nu recurgem la o reducere de 10%. Tacul nu trebuie să fie de sub 7000, pentru că sectorul trebuie să sufere din cauza absenței informațiilor. Nu este vina sectorului dacă aceste informații nu există. În ceea ce privește amendamentul de compromis 24, referitor la marja de toleranță, am constatat în cadrul diferitelor reuniuni că această marjă de toleranță trebuie să fie de 10%. Comisia a propus 5%. Am ajuns la un acord și, împreună cu diferitele grupuri, considerăm că trebuie să reținem cifra 10. Trecem la vot. Amendamentul 23 a fost retras. Vă propun să votăm amendamentul de compromis numărul 6. S-a deschis votul. Eh, se cierre la votación. S-a închis votul. S-a respins cu 13 voturi împotrivă, 9 voturi pentru. Supun la vot compromisul numărul 7. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 cade, amendamentul 4 a fost retras, Supun la vot amendamentul de compromis numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul numărul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 12 voturi împotrivă și 10 voturi pentru. Amendamentul numărul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 13 împotrivă, 9 pentru. Supun la vot amendamentul numărul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot amendamentul numărul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. respinge cu 12 voturi împotrivă, 10 voturi pentru. Amendamentul 5 a fost retras. Supun la vot amendamentul de compromis numărul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot articolul 6, amendamentele de compromis 13, 14 și 15 în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 7. Adaptarea la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul de compromis numărul 16, care este de asemenea o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 10. Adaptarea la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru și supun la vot următoarele trei puncte articolul 11, 2, 11, 3 și articolul 12. Vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul de compromis numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33 și amendamentul 7 cad și supun la vot amendamentul de compromis numărul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 voturi pentru. Amendamentul 8 și amendamentul 34 sunt caduce. Deschid votul la amendamentul de compromis 21 și 22. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 19 voturi pentru și 3 împotrivă. Amendamentul numărul 9 este caduc. Supun la vot articolul 14, alineatul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot articolul 15, alinatul 3, o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul numărul 24 cu amendamentul doamnei raportoare cu privire la marja de toleranță care trece de la 20 la 10%. Supun la vot amendamentul 24 cu această modificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 și amendamentul 36, precum și amendamentul 37, cad. Supun la vot amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot articolul 18, care este o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 39 este caduc, supun articolul 19, alinatul 1, care este o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Amendamentul 12 este caduc. Supun la vot amendamentul de compromis numărul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă. Supun la vot articolul 20, care este o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 este caduc. Supun la vot amendamentul de compromis numărul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 este caduc. caduc. Supun amendamentul de compromis 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă. Supun la vot amendamentul numărul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 15 împotrivă și 7 pentru. Supun la vot compromisul numărul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 12 voturi împotrivă, 10 voturi pentru. Supun la vot amendamentul numărul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 21 de voturi împotrivă, un vot pentru. Supun la vot acum considerentul amendamentul numărul 18. Se cierra. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19 a fost retras. Considerentul 4 este o adaptare juridică. S-a deschis votul la considerentul numărul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul numărul 5 Amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rechazado por 12 votos frente a... Se respinge. 12 voturi împotriva, 10 pentru. Considerentul 7 este o adaptare juridică. Îl supun la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 1 a fost retras. Amendamentul 21 este caduc deoarece s-a adoptat amendamentul de compromis numărul 5. Supun la vot acum considerentul numărul 8, care este o adaptare la regulamentul de control. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. După cum a cerut grupul socialist, facem o pauză de 5 minute înainte de votul final. ¿Qué ha pasado that and nobody has complained. ¿Qué pasa por fin con, con, con, con, con, con, con, con, con,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 On va voter. A ver, eh, pido, pido que, que, se, que se sienten todos ustedes. Bine, haideți să reluăm lucrările. Vă rog să vă ocupați locurile pentru a trece la votul final. Supun la vot așadar propunerea legislativă așa cum a fost amendată. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 voturi pentru și 9 împotrivă. Supun la vot proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu aceeași majoritate 13 pentru 9 împotrivă. Buena suerte. Con esto pasamos... Proiectul doamnei Bilbao a fost adoptat. Felicitări doamnei Bilbao. Nu cred că este încântată, dar cred că merită în orice caz felicitări. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 7, acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană și statele din Pacific. Eu sunt raportoarea. Este vorba despre un aviz destinat Comisiei pentru Comerțul Internațional. E vorba despre un acord cu insulele Fiji și cu uh, Papua Noua Guinee. A fost uh, prezentat un amendament de către doamna Lövin și aș vrea să vă spun următoarele. Nu am nimic împotriva acestui amendament, însă voi spune de ce sunt pentru păstrarea textului meu. În primul rând, cred că abordarea mea este mai strictă. Doamna Lovin propune o serie de condiții pentru menținerea derogărilor originară. Comisia pentru Pescuit consideră că nu trebuie să existe o derogare globală. Propunem, deci, să se respingă această derogare pe viitor. Condițiile propuse de către doamna Lövin În revizuirea la mijloc de termen se prevede ca Comisia să facă un raport de evaluare a funcționării acestor derogări. Vă voi spune foarte clar cum stau lucrurile. Doamna Lovin propune o serie de condiții legate de mediul înconjurător. Or, această derogare la regulile de origine este un adevărat dezastru. După cum știți, guvernul uh, din Papua Noua Guinee nu a respectat propria sa reglementare cu privire la mediul înconjurător. Derogările acordate pentru conserve nu pot fi uh, puse sub semnul întrebării și nu pot face obiectul unui uh, recurs judiciar. Aceasta este situația de pe teren. Una dintre condițiile pe care le propuneți dumneavoastră nu se aplică pentru că a fost pusă sub semnul întrebării fără niciun fel de publicitate. Nu a existat un uh, recurs la justiție și nu a existat nici publicitate. În ceea ce privește condițiile sociale, este suficient să vă uitați pe internet pentru a vedea care sunt uh, anunțurile pe care le-a făcut uh, guvernul din Papua Noua Guinee pentru a atrage întreprinderile fabrice de conserve. Veți vedea că există o flexibilitate totală în ceea ce privește salariile și în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Nu intru acum în detalii, însă în orice caz dispun de informații care mi-au fost comunicate în scris și nu insist asupra lor, e suficient să spun că situația este catastrofală. Al treilea element pe care îl propuneți în amendamentul dumneavoastră este respectarea recomandărilor Organizației Regionale pentru Pescuit. Este vorba despre organizația pentru pe gestionarea pescuitului în uh, vestul Pacificului. Veți vedea că multe dintre părțile aceste organizații nu respectă recomandările și mă refer la toate țările care intervin în Papua Noua Guinee. Un ultim element pentru a vă da seama de situație. Un observator care participa la lucrările acestei organizații a dispărut atunci când încerca să observe o uh, transbordare între două nave filipineze și nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Trebuie deci să ținem cont de toate informațiile de care dispunem. Abordarea mea este mai uh, strictă decât cea propusă în cadrul amendamentului și am vrut să vă explic de ce deși nu am nimic împotriva acestui amendament. Cred că în actualele condiții trebuie să avem o abordare mai strictă. Vă înțeleg punctul de vedere, vă înțeleg abordarea, însă cred că trebuie să dăm dovadă de fermitate. Mulțumesc! Argumentele dumneavoastră au fost foarte convingătoare și cred că avem într-adevăr nevoie de o discuție pe acest subiect. Am depus uh, niște uh, amendamente care nu s-au discutat. Credeam că s-a discutat deja despre aceste argumente. Tot ceea ce v-am spus eu uh, a fost de ce sunt împotriva acestui amendament care ar putea părea la prima vedere cât se poate de logic și de acceptabil. Am vrut pur și simplu să explic de ce textul meu este mai restrictiv și de ce susțin textul meu. Bine, vă propun să luăm 5 minute pauză, maxim 5 minute. Eh, sí, entonces. Eh... Amendamentul doamnei Leva. Se deschide votul. S-a închis votul. Amendamentul s-a respins cu 14 contra 2. 2 pentru. Respins, deci. Supun, deci, la vot textul avizului, proiectului de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 19 pentru, 2 contra. Vă mulțumesc tuturor și propun să trecem la punctul următor. Este un raport al domnului Gallagher. E Comisia INTA din 11 decembrie 2010 referitor la raportul precedent. Trecem la raportul Gallagher privind acordurile între Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, mecanisme financiare 2009-2014, importarea în Uniunea Europeană a unor pești și produse piscicole pentru 2000-2014. E un aviz destinat Comisiei INTA. Nu știu dacă raportorul dorește să intervină, se pare că nu e cazul. Și atunci eu propun să trecem la vot privind raportul domnului Gallagher. S-a deschis votul, s-a închis votul. Felicitări! Raportul este adoptat în unanimitate, nicio abținere, niciun vot contra, 21 de voturi pentru. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi privind modificarea regulamentului Consiliului din mai 2006 privind măsurile financiare comunitare referitoare la aplicarea politicii comune pescuitului și dreptului maritim. Așa cum știți, există două regulamente privind finanțarea politicii pescuitului, uh, pe de o parte politica și pe de altă parte fondul european. E vorba să finanțăm uh, proiecte diferite. Raportul domnului Ferreira ne este prezentat pentru prima oară. Propunerea comisiei a fost deja prezentată. Dau acum cuvântul domnului uh, Ferreira ca să ne facă o prezentare a raportului domniei sale. Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea de amen aceasta privind modificarea regulamentului 2006 a fost deja prezentată de către Comisia Europeană așa încât nu e cazul să ne mai oprim asupra ei. Aș dori pur și simplu să precizez că este o problemă, o măsură financiară foarte importantă pentru Uniune și se referă la Fondul European pentru Pescuit. Încearcă să introducă o politică comună privind pescuitul, se referă fer. Se aude un zgomot de fond important, se spune, care vine din cabina spaniolă și cred că e vorba de o problemă de ordin tehnic. Îmi cer scuze. Spuneam deci că acest regulament prevede probleme privind controlul și executarea Uh, respectarea și aplicarea acestei politici comune privind pescuitul. Comisia a avut deja ocazia să-și prezinte propunerea în fața comisiei noastre și nu voi întârzia asupra acestui lucru, cum am mai spus. În mod general, consider rațiunile care au împins la modificarea regulamentului sunt legitime și justificate. Ele sunt uh, proporționale cu obiectivul respectiv. Trebuie să adaptăm regulamentul E vorba și de o parte privind acțiunea financiară și de necesitatea de a garanta faptul că dispozițiile regulamentului ne vor permite să răspundem mai bine și să facem față exigențelor. În acest context limitat al propunerii de regulament, am dorit să prezint amendamente care vor permite o mai bună aliniere a dispozițiilor la unele elemente care țin cont de evoluțiile produse în sector. Două amendamente. Mai întâi, astăzi fiecare recunoaște cât este de important să se exercite o gestionare a pescuitului pe baza unor Uh, dovezi științifice care să permită să apreciem starea resurselor. Este necesar dacă dorim să asigurăm o dezvoltare durabilă a acestei activități. În raport se prevede posibilitatea de a spori rata de cofinanțare în cadrul uh, adunării și difuzării datelor se va putea trece la 75%. E important să înțelegem că pentru dimensiunea biologică a datelor și pentru diferitele variante, informații economice, financiare, industria, etc., fără a omite și respectarea mediului, toate aceste elemente permit să adunăm o serie de date și pentru aceasta mai multe informații ne sunt necesare decât ceea ce se poate obține și analiza într-un cadru statistic național. Se solicită deci informații suplimentare, uneori foarte greu de adunat. Dar de asemenea, se vorbește de datele regionale dându-se acces, acces tuturor țărilor din regiune, cum ar fi Marea Baltică, etc. Este un lucru știut de toată lumea, dar aceasta cere mai multă investire și mai multă uh, implicare din partea Uniunii. E nevoie deci de rate de cofinanțare uh, mai ridicate, superioare uh, la față de 50% cât este momentul de față. În ce privește adunarea, strângerea acestor date suplimentare sau complementare, aș dori deci ca cofinanțarea să treacă de la 50 la 75%, întrucât aceste cheltuieli urmăresc finanțarea unor acțiuni legate, de exemplu, de unele organizații care lansează oferte, ceea ce ar permite să se încurajeze mai mult participarea la acest sistem. În schimb, sau mai degrabă pentru a se asigura controlul. Reiese limpede astăzi că este important să se garanteze durabilitatea sectorului. Iar aici statele membre se confruntă cu niște cereri sporite în ce privește politica comună a pescuitului și ținând cont și de acordurile internaționale care presupun responsabilități în materie de control la nivelul statelor membre. Ori dacă așa stau lucrurile, este important ca aceste responsabilități sporite să poată beneficia de o cofinanțare sporită și ea în ce privește strângerea datelor, controlul, în loc să propun 50%, eu propun să se ajungă la 75% pentru rata de cofinanțare. Iată ceea ce privește propunerea mea. În ce privește articolul 8 actual al regulamentului, în care se descriu măsurile și acțiunile care ar putea fi incluse în cadrul măsurilor financiare. Sunt de acord cu propunerea Comisiei, dar cred că cumpărarea și instalarea unor tehnologii și componente necesare trebuie să fie luate în considerare, dar nu trebuie să ținem cont numai de dezvoltarea de tehnologii. Trebuie să acoperim și cumpărarea și dezvoltarea. Uh, acestora și acest lucru trebuie făcut de autorități naționale competente. Un alt amendament în cadrul acvaculturii se vorbește de posibilitatea de a se strânge date economice și eu adaug și uh, posibilitatea de a se strânge și date referitoare la mediu ținând cont de faptul că această dimensiune va crește ca importanță și va trebui să fie uh, cât mai prezentă. Noi am mai discutat acest lucru discutând diferite alte rapoarte. Astfel încât să se întărească sectorul, trebuie să strângem deci date privind dimensiunea legată de mediu. Și aici propun o cofinanțare care să meargă de la 50 la 75%. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa. Cred că modificările făcute de comisie la regulamentul 2006 merg în sensul cel bun. S-a lărgit uh, problema strângerii de date de către statele membre, precum și gestionarea și utilizarea acestora. Susțin financiar consiliilor consultative regionale și ajutorul de care pot uh, beneficia nu se duce numai la faza de demarare. Apar acum și parametrii social-economici, suntem toți de acord să spunem că asta e bine. Raportorul nostru, Joao Ferreira, vrea să uh, mărească cei 50% de la 50 la 75. Lucrul acesta mi se pare puțin periculos în măsura în care Comisia n-ar mai putea să financeze atât de multe proiecte. Azi există zone de dezvoltare prioritară, după cum știm, deci asta poate să pună probleme cred că, cred că echilibrul pe care îl avem în statul quo-ul actual ar fi suficient. O rată de cofinanțare care să ajungă la 80% pentru domeniile prioritare și 50% pentru cele neprioritare ar fi suficient, după părerea mea. Dacă sporesc cei 50%, nu cred că lucrul acesta este binevenit. Mulțumesc, domnul Rodust. Doamna Rodust, vreau doar să remarc că a existat o problemă cu traducerea în limba germană. Mai ales la amendamentul 8 nu am înțeles despre ce este vorba, deci vreau să o rog pe doamna președinte să intervină și să ne uh, ofere o comunicare mai bună. După cum am mai spus, avem probleme legate de cofinanțare. Suntem de părere că nu trebuie să se multiplice colectarea de date, pentru că uh, toate statele ar aplica la o cofinanțare de 75%, nu numai statele sărace, ci și statele bogace, bogate și deci, până la urmă, am ajunge ca mai puține date să fie colectate și mai puține controle desfășurate. Deci nu cred că vom uh, susține acest amendament, dorim să se rămână la 50%. Mulțumesc, doamnă Rodust. Am luat notă de comentariile dumneavoastră și dăm acum cuvântul doamnei Lövin. Eh, mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului raportor Ferreira și vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus doamna Rodus și cu ce a spus domnul Cadec în legătură cu chestiunea cofinanțării. Dacă creștem nivelul de la 50% la 75%, nu va fi un lucru bun, pentru că acești bani ar fi folosiți ca să acopere mai puține proiecte. Există anumite derogări pentru cazuri specifice, de exemplu pentru investițiile în avioane sau în alte obiecte de tehnologie. Lista este destul de lungă dacă nu mă înșel, deci nu cred că este cazul ca nivelul de cofinanțare să fie ridicat la 75%. Mulțumesc! Domnul Gallagher. Mulțumesc. Voiam să spun uh, foarte pe scurt că grupul nostru are anumite rezerve în legătură cu creșterea acestei cote de la 50 la 75% și vă vom da mai multe detalii când, într-o dezbatere ulterioară. Mulțumesc. Am și eu câteva comentarii de făcut. La articolul 9 s-a vorbit despre colectarea de date legate de mediu. Și eu, personal, consider că aceste date trebuie să fie strânse în cadrul politicii de mediu și nu aici. Însă, aici cred că ar fi mai bine să includem această mențiune la 10.1b, deci dacă se dorește această mențiune în text, trebuie introdusă acolo, în alt loc. În principiu, indiferent de locul unde se introduce în text această prevedere, eu nu voi fi de acord cu ea. Apoi, la punctul 12, unde se vorbește despre paginile de internet și crearea de pagini de internet. Eu cred că mai bine decât să menționăm o pagină de internet și paginile de internet ale tuturor serviciilor de internet ale comisiei, mai bine am face ceva mai simplu. Poate că ar trebui să fie modificat Direcția Generală PEș cu Direcția Generală Mare nu știu, nu înțeleg prea bine despre ce e vorba și nu știu de ce trebuie să fie aici menționate serviciile competente ale Comisiei. Poate că nu înțeleg eu bine observațiile dumneavoastră. În legătură cu uh, cele 75 de procente, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Și un alt element, la articolul 22, în partea introductivă, ați retras datele referitoare la pescuit. Eu cred că aici termenul pescuit trebuie să fie păstrat. Și nu înțeleg de ce doriți să-l ștergeți. Chiar nu înțeleg. Asta aveam de spus. Și dau acum cuvântul Comisiei, domnul Johnston. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Și Comisia salută acest raport. Credem că multe dintre amendamentele propuse sunt foarte utile. Credem că se merge în direcția cea bună în sensul găsirii unui teren comun de înțelegere cu Consiliul. După cum știți, Consiliul a evaluat această propunere în repetate rânduri și a depus mai multe amendamente, care se regăsesc în amendamentele raportorului. Mai mulți vorbitori și-au exprimat preocuparea în legătură cu sporirea cotei de cofinanțare de la 50 la 75% ceea ce reprezintă controlarea implementării și, controlarea și creșterea și colectării de date. Cred că nu vă va mira că și noi împărtășim aceste preocupări și le împărtășim exact din motivele pe care le-ați menționat aici. Dacă ar fi să luăm un exemplu foarte simplu legat de controlul implementării, să spunem că avem cofinanțare de 100 de euro de la bugetul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă 75% din costul proiectului. Înseamnă că vom cheltui 133 de euro în total pe proiecte finanțate cu asistență comunitară și cu cofinanțare națională. Pe de altă parte, dacă cofinanțarea este de 50% și avem 100 de euro, se vor cheltui 200 de euro pe aceste proiecte. Principiul nostru este că trebuie să respectăm un management financiar sănătos, ceea ce înseamnă că respectăm principiile, principiul economiei, ceea ce înseamnă că punem la dispoziție resursele disponibile într-un mod oportun și uh, într-o cantitate adecvată. Deci, de fapt, dacă creștem uh, cota, scadem, scădem nivelul de investiții. O logică similară se aplică și la colectarea de date. Mai este un amendament despre care doresc să vorbesc. Este vorba de amendamentul 2. În general, susținem amendamentul 2, însă există două puncte specifice pe care doresc să le menționez. În primul rând, la prima uh, subdiviziune există introducerea cuvintelor autoritățile naționale competente. Pentru noi, aceste cuvinte nu aduc nimic în plus față de ceea ce există în text. Nu a existat niciodată nicio problemă în acest sens și este clar că beneficiarii sunt autoritățile naționale competente de control și de implementare în statele membre. Deci noi credem că această adăugire nu este utilă. Mai sunt câteva chestiuni la același amendament. Sunt mai multe liniuțe aici la eliniuța 1, 2 și 3, cuvântul dezvoltare a fost introdus. Noi înțelegem motivul pentru care s-a introdus cuvântul dezvoltare la liniuța 1 și la liniuța 2, dar la a treia liniuță care se referă la achiziționare și modernizarea mijloacelor de, confort, de control, aici este vorba de uh, nave și de avioane și noi de fapt nu dorim să plătim pentru dezvoltarea tehnologiei uh, navelor și avioanelor. E vorba de investiții specifice și deci dorim să spunem că introducerea acestui cuvânt ne va pune de fapt oarecare probleme. După cum am spus, salutăm raportul în general, însă avem o problemă cu creșterea cofinanțării. Domnul Freira, pentru a trage concluziile. Bun. relativamente ao cofinanciamento, deci, În ceea ce privește cofinanțarea, regulamentul actual a stipulat următoarele prevederi. Măsurile care sunt eligibile pentru cofinanțare nu pot să facă obiectul unei depășiri a nivelului de 50%. Și noi acum spunem că 75% este un nivel care nu poate fi depășit, ceea ce nu înseamnă neapărat că toate proiectele care fac obiectul cofinanțării vor fi finanțate automat în proporție de 75%. În niciun caz nu va fi vorba de toate proiectele, dar noi vrem să permitem posibilitatea să se facă această finanțare dacă este adecvat. atunci Comisia ar avea o oarecare marjă de manevră pentru a evalua ce sume consideră că trebuie să fie alocate proiectelor respective, ceea ce este exact invers decât au spus anumiți colegi de aici. Deci nu înseamnă că numărul de măsuri va, de măsuri implementate va scădea automat. Noi încercăm doar să găsim un nou plafon, o nouă limită superioară. Și uh, după cum au spus alții, această cofinanțare de 50% a costurilor uh, rambursabile înseamnă doar că nu poate fi depășită limita de 50%. Nu înseamnă că automat aceasta este cofinanțarea oferită. La fel și cu cele 75%. Nu înseamnă că oferim automat 75%, ci doar că dăm comisiei mai mult spațiu. Este un fel de suprastimulant, de fapt. Și uh, va permite depunerea de mai multe cereri. Comisia în continuare va gestiona totalul de fonduri disponibile. Noi vrem doar să oferim Comisiei mai multe posibilități de a avea un nivel de cofinanțare mai mare dacă doresc acest lucru. Cred că este de la sine înțeles că dacă statele membre cer dacă, mă scuzați, se cere statelor membre să facă mai multe în privința colectării datelor, este de la sine înțeles că această măsură trebuie să fie însoțită de posibilitatea și subliniez de posibilitatea și nu de obligația de a avea un nivel de cofinanțare mai mare decât cel actual. În legătură cu uh, întrebarea președintei, nu știu dacă am înțeles eu bine. Ați menționat un ar articol anume și nu, nu sunt convins că am înțeles bine la ce vă referiți, dar în orice caz, dacă sunt uh, probleme, putem discuta bilateral. În legătură cu Direcția Generală Mare, DG Mare, și autoritățile competente de la Comisie. Cred că este destul de simplu. Cred că același lucru ar trebui să se întâmple când Digi Pesc devine Digi Mare. Așadar, dacă anumite organe primesc nume noi, regulamentul nu mai este actual. De aceea noi am spus autoritățile competente de la comisie și nu am spus Digimare, pentru că ieri se numea Digipesca, azi se numește Digimare, mâine poate se va numi altfel. Și noi vrem ca regulamentul să rămână actual în permanență, chiar dacă uh, numele organi organismelor de la Comisia Europeană își schimbă numele. Așadar, departamentul responsabil actual este DIGI Mare, dar e posibil să fie schimbat acest nume pe viitor și noi nu dorim ca o astfel de modificare să uh, facă regulamentul nostru să-și piardă actualitatea. Încă o întrebare a fost uh, în legătură cu datele privind unitățile piscicole. Pe noi ne interesează acestea, dar ne interesează și acvacultura, așa că ar fi inconsecvent să vor, și incoerent să vorbim doar despre uh, pescuit și unități piscicole, pentru că noi vrem să se țină cont și de acvacultură. Și de aceea am făcut această mențiune, deci dorim să lăsăm o portiță deschisă pentru posibilitatea de colectare de date și din domeniul acvaculturii și de aceea am introdus acest uh, subiect aici în legătură cu întrebarea domnului Johnston de la Comisie. Aici este vorba despre achiziționar, anumite achiziții făcute de către, de către statele membre și credem că este logic să nu vorbim doar de posibilitatea de a se achiziționa tehnologie, ci și de a dezvolta tehnologie. Nu știu dacă vorbim despre finanțarea achiziționării de tehnologie și de material și dacă putem să o facem fără să vorbim și de dezvoltarea acestora. În acest domeniu evoluțiile sunt permanente, deci nu știu de ce uh, să nu vorbim și de dezvoltare. De ce să vorbim doar de achiziționarea de tehnologie? Cred că trebuie să se financeze și dezvoltarea de tehnologie, nu doar achiziționarea în ultima parte, unde se vorbește despre achiziționarea și modernizarea mijloacelor de control. Deci, repet, dacă finanțăm achiziționarea, de ce să nu finanțăm și dezvoltarea? Cred că am răspuns astfel la toate întrebările. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă stau la dispoziție. No, uh, alguien más quiere intervenir? No, no. La comisión quiere intervenir de nuevo. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia dorește să ia cuvântul din nou? Aveți cuvântul. Da, vreau doar să revin la ultimul punct în legătură cu achiziționarea de vase și de avioane. Noi nu suntem împotriva ideii că pentru alte mijloace de control este nevoie de dezvoltare. Suntem gata să analizăm această idee, nu suntem împotrivă din start. Însă atunci când este vorba de nave și de avioane, dacă uh, menționăm aici dezvoltarea lor, înseamnă că intrăm într-un domeniu unde sunt necesare sume foarte mari care nu sunt în niciun caz disponibile în acest program. Acest program are un buget de 45 de milioane de euro pe an până la sfârșitul actualelor perspective financiare. Deci este un lucru pe care acest program nu și-l poate permite. Iar dezvoltarea tehnologiilor de control și dezvoltarea uh, Uh, vaselor de patrulare trebuie să fie făcut într-un context mai larg de către întreprinderile implicate și dacă sunt necesare dezvoltări științifice în cadrul unui program științific să fie făcute, dar în niciun caz acest lucru nu este adecvat pentru programul despre care vorbim aici. Și vreau să mai comentez și această creștere de la 50 la 75%. Este adevărat ce spune raportorul, nu suntem obligați să acordăm 75% în cadrul propunerii Absolut. Însă nu trebuie să subestimăm așteptările care s-ar crea pentru statele membre dacă există în regulament acest plafon de 75%. Și încă ceva, în cadrul procedurii excepționale am depășit pragul de 50%, de exemplu, pentru noile tehnologii de control, când a intrat în vigoare regulamentul privind controlul. Și am depășit chiar bine cele 50% anul trecut și anul acesta pentru anumite facilități care ne rămân, dar noi vrem ca punctul de plecare, ca reperul să fie de 50% de dragul economiei și al eficienței. Acum, în încheiere, domnul Ferreira, aveți cuvântul. Queria apenas sublinhar isto que, que, que foi uh, reconhecido. Da, doamnă președinte, voiam să subliniez un lucru recunoscut de către Comisia uh, Executivă ca să se evite Uh, neînțelegerile. Mulți colegi au vorbit despre acest subiect. Trecerea de la 50 la 75% nu implică o reducere automată a numărului de final. Trebuie să fie foarte clar, să nu fie neînțelegeri aici. Acest lucru va crea foarte multe posibilități pentru uh, Comisia Executivă, care va avea astfel o marjă mai mare de manevră și în legătură cu mijloacele de control, această posibilitate exista până acum, însă acum trebuie să fie extinsă și la gestionarea datelor, unde nu există încă această posibilitate. Vă mulțumesc! Doamna Rodust Dragă domnule Freira, ați uh, auzit, Comisia nu dorește o creștere a acestui nivel. Deci, ce rost are să vă exprimați această dorință când din start Comisia este împotrivă? Reprezentantul Comisiei și-a justificat foarte bine refuzul. Nu este în interesul tuturor să se prevadă această creștere. Este vorba de cereri. Cum sunt formulate aceste cereri? Se pune întrebarea. Să zicem că eu vin dintr-o țară în care nu avem uh, nevoie de prea multă inventivitate ca să obținem rambursări. Și vă garantez că dacă se va trece de la 50 la 75%, toată lumea va reuși să obțină 75%. Și eu mă gândesc la uh, alte state care nu reușesc să asigure controlul și colectarea datelor și nici să financeze proiectele într-o măsură suficientă. Pentru aceste țări va fi o problemă. Pentru statele mai bogate, sigur că e o problemă minoră. Însă odată ce va fi scris negru pe alb 75%, eu am convingerea că toată lumea va reuși să primească 75%. Eu cred că pozițiile sunt foarte clare. Domnul Freira și Comisia au prezentat foarte limpede ce au avut de spus și eu propun să încheiem aici această dezbatere. Domnule Freira, sunteți raportor, deci aveți ultimul cuvânt. Foarte rapid, doamnă președinte. Eu aș vrea să risipesc orice neînțelegere eventuală. Doamna Rodus și-a exprimat poziția și are dreptul să o facă. Și alți colegi și-au justificat și ei poziția și au explicat de ce sunt împotriva acestei opțiuni, însă se bazau pe o ipoteză incorrectă și comisia și-a prezentat argumentele. E foarte bine să se ia decizii în cunoștință de cauză și nu pornind de la poziții greșite. Și vreau să mai adaug ceva. Este important să se gândească colegii și la acest aspect. În mai multe rânduri am spus că este foarte important să ținem cont de uh, controlul datelor științifice. Și în repetate rânduri ne-am luptat ca să obținem resurse pentru pescuit în general și mai ales pentru aceste două uh, fațete. Și cred că în această fază a discuției ar uh, fi un semnal clar din partea Comisiei de Pescuit și am spune că noi acordăm o atenție deosebită a anumitor domenii. Și ar fi foarte important să transmitem acest semnal politic. Ceea ce ar permite, dacă ar fi cazul, să se sporească resursele disponibile. Să nu uităm, Comisia Executivă asigură în continuare gestiunea cu aceleași resurse. Cred că toate pozițiile sunt clare, spune președintele. Cred că toată lumea a înțeles despre ce vorbim. Termenul de depunere a amendamentelor este 9 noiembrie la 12. Votul în comisie va avea loc în 30 noiembrie sau 1 decembrie 2010. Și încheiem aici punctul 9 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 10 referitor la acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile referitor la conservarea stocurilor de peste, pește spadă din Pacificul de Sud-Est. Domnul Gallagher este raportor și din uh, câte mi s-au spus, grupul socialist a cerut ca acest subiect să fie dezbătut din nou. Și dau cuvântul acum raportorului. După aceea vom deschide dezbaterea. Nici eu nu am putut participa la ultima întâlnire, însă mi-a fost prezentată poziția și în timpul verii comisia m-a invitat să particip la o conferință, ceea ce am făcut. Orice probleme rămase în suspans au fost uh, deja explicate. Deciziile au fost uh, luate înainte de prima contribuție a Comisiei. O altă comisie a primit informațiile necesare, noi nu le-am primit. Cred că faptul că suntem comisia uh, responsabilă înseamnă că uh, Comisia ar fi fost obligată să ne transmită aceste informații. Este un dosar destul de complex, un dosar care durează de zece ani. Autoritățile ciliene nu au avut o atitudine cooperantă, din potrivă, au avut uh, o poziție unilaterală în ceea ce privește pescuitul în uh, apele uh, din sudul uh, Pacificului și în ceea ce privește debarcările în Chile. Eu unul nu pot să înțeleg de ce vasele europene nu au putut să intre în uh, Chile. Au trebuit să ajungă în Peru și s-au efectuat transbordări uh, periculoase. S-a ajuns la un acord interimar, însă nici acest acord interimar nu a funcționat vreodată. De fapt, nu s-a acordat niciodată accesul uh, pentru vasele europene. Doar patru vase au avut uh, acces în Chile, ceea ce nu este mult. Nu sunt deloc convins de dorința de cooperare a autorităților ciliene în ceea ce privește peștele spadă. Și ca să mă exprim cât mai direct cu putință, cred că autoritățile ciliene au continuat uh, să um, aibă o atitudine necooperantă. M-am uh, întâlnit uh, cu autoritățile ciliene. Domnul Stevenson a, condus, a trimis și el un reprezentant pentru că vorbim și despre trahurus murphy, despre stocurile pelagice. Întrebarea este de ce nu putem să avem încredere în uh, autoritățile ciliene. Există foarte multe îndoieli și în privința autorităților ciliene de a își respecta angajamentele și de a coopera atât uh, pe plan bilateral cât și uh, uh, multilateral cu Uniunea Europeană și cu alte țări. Cred că cu cât mai curând luăm de o decizie, cu atât mai bine. Comisia este cea care trebuie să ia o decizie și Parlamentul European și dacă hotărâm să nu ne acordăm acordul, Comisia va trebui să vină în fața noastră cu o serie de opțiuni alternative. În trecut am putut să apelăm la OMC, însă la ora actuală nu mai putem să o facem. Nu am niciun fel de argumente solide care să mă convingă că ar trebui să-mi schimb recomandarea pe care o fac comisiei. Mi s-a spus că anumiți uh, pescari uh, din Spania și-au schimbat atitudinea, însă eu unul nu întrevăd niciun argument uh, hotărător care să mă facă să îmi schimb recomandarea. Este doar o recomandare, comisia aceasta trebuie să decidă. Poate că există deputați care sunt mai uh, uh, la curent cu situația decât eu, decât mine. Eu, în orice caz, am purtat discuții și în trecut aș fi spus uh, să nu ne legăm la cap dacă nu ne doare, însă problema este că ne doare capul și Cred că trebuie să ajungem la un aranjament permanent, nu la unul ad hoc. Nu cred că putem să continuăm să acceptăm această situație și sectorul nu o poate accepta. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu ce a spus domnul Gallagher. Este o problemă care ne preocupă de peste 10 ani. E vorba de obstacole comerciale la debarcare în porturile din Chile. E vorba de o problemă de aplicare unilaterală a propriilor sale norme de debarcare. Au existat tot felul de probleme, dar un acord ca acesta – chiar dacă e vorba de o specie specifică, permite ameliorarea relațiilor între Chile și Uniunea Europeană. În ce privește accesul la port și aplicarea normelor internaționale, căci până în prezent ei nu aplicau nicio normă internațională și poate că practicile internaționale, dacă ar exista, ar fi mai bine aplicate. În ce privește debarcarea și domnul Gallagher a spus și am avut și eu informații în acest sens, se pare că problema a fost uh, rezolvată în parte și că aceste debarcări să fie posibile. Oricum, eu cred că Chile ar trebui să aplice o legislație internațională în ce privește guvernanța, practicile practicarea și aplicarea de norme precise. Dacă nu semnăm un acord ca cel care este propus, ei nu vor aplica niciodată niciun fel de normă. Nu se va obliga să participe la negocieri internaționale în ce privește stocurile existente. Chile n-aparține niciunei organizații și aceasta ar permite Uh, demararea unor mai bune relații între acest stat și Uniunea Europeană. E vorba de o țară importantă pentru Uniunea Europeană și s-ar putea pe această cale stabili niște legături și să se ajungă la o ameliorare a situației. Acest acord constituie, deci, un element care să fie profitabil celor două părți. Nu putem lăsa statul Chile în afara acestei evoluții. Unul din obiectivele Uniunii Europene este ca țările care nu participă la acordurile internaționale să poată participa. Este important, deci, să semnăm acest acord pentru ameliorarea relațiilor internaționale. Dacă după aceea ei nu aplică acest acord, și aceste acorduri vom avea modalități să le arătăm că asemenea practici nu sunt acceptabile. Există deci niște posibilități de a asigura debarcarea, iar dacă acordul nu este semnat, aceasta va prejudicia interesele navelor uh, spaniole și europene. Mă preocupă, deci, acest acord internațional care obligă ambele părți și lucrul acesta este foarte important. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu spun că îmi acordă tot sprijinul domnului Gallagher în refuzul Uh, pusese, a existat un refuz, apoi au existat plângeri depuse împotriva statului Chile care au fost retrase, uh, nu s-au, situația nu s-a ameliorat. Cu acordul din 2008 se spune că toată flota europeană este autorizată să intre în port fără limite și uh, acum accesul în aceste porturi va trebui să fie garantate. Ei sau se obligă ca să se ia unele măsuri de conservare în Pacificul de Sud-Est privind peștele spadă. Eu pentru moment n-am văzut nicăieri semnătura acestui stat pe niciun document care să garanteze aceste lucruri, deci nu știu dacă își vor ține angajamentele și și le vor respecta. Este, după părerea mea, este un aviz ferm din partea Comisiei uh, uh, PEș pentru uh, statul Chile. Mulțumesc. Aș vrea să fac o observație ceva mai generală în ceea ce privește acest conflict uh, și stocurile de pește spadă în general. Dacă am înțeles bine, autoritățile ciliene afirmă că uh, Uniunea Europeană nu respectă dimensiunile peștilor pe care le uh, Uh, solicită autoritățile ciliene și că Uniunea Europeană are prevederi diferite în această privință. Acest punct este la originea conflictului. Aș vrea să spun că, în general, este o problemă faptul că nu există o coordonare la scară la internațională pentru a uh, rezolva astfel de probleme în organizațiile regionale. Chile nu face parte din uh, Comisia Interamericană pentru Tonul uh, Tropical și aceasta este baza problemei. Pescuitul peștelui spadă nu este reglementat, este o, ocupă locul 2 uh, Uh, în Uniunea Europeană și nu este reglementat. Voiam să subliniez acest lucru pentru că cred că acesta este nodul problemei și voi aborda această chestiune în uh, uh, următorul meu raport cu privire la pescuitul ilegal. Vă mulțumesc. Yo no sé si hablar o callarme, porque yo desde luego apoyo al ponente y solo quiero decir... Susțin poziția raportorului și aș dori să spun, sau mai degrabă, voi da cuvântul comisiei, nu vreau să mă pronunț eu însă, îmi știți poziția, vorbind de bunăvoința Chine, statului Chile. E vorba acum de peștele spadă. Aș dori o confirmare și mi s-a spus că fiind vorba de schimbarea de echipaj, trebuie mers până în Peru, ceea ce reprezintă 8 zile de navigat, pentru a se putea schimba echipajul. E vorba de nave care pescuiesc în mare, dincolo de apele teritoriale ciliene și autoritățile acestea nu le lasă nici măcar să intre în port ca să-și schimbe echipajul. Legislația ciliană, noi am examinat-o și toate decretele care există privind pescuitul pelagic și privind peștele spadă continuă să fie în vigoare. Nu a existat nicio derogare în această privință. Porturile ciliene nu sunt utilizate nici de flotele care pescuiesc peștele spadă, nici de navele care uh, pescuiesc în marea adâncă am aplicat un memorandum de acord provizoriu și acesta tocmai nu era respectat de către Chile. Dacă statul Chile este bine intenționat și de bună credință, el trebuie să respecte dreptul internațional. Comisia Pescuit a fost înșelată într-un fel. În 2002, s-a făcut recurs la OMC și acesta a fost uh, uh, suprimat. Acordul însă ar fi trebuit să fie semnat și ratificat înainte ca procedura introdusă la OMC, această procedură ar fi trebuit să fie menținută până la ratificarea acordului. Ori noi, într-un fel, am fost înșelați căci această procedură de reglementare a conflictului în fața OMC-ului a fost suprimată înainte chiar ca acordul să fi fost ratificat. E vorba nu numai de flotă, de navele care pescuiesc peștele spadă, dar și de pescuitul pelagic în felul acesta nu avem nicio soluție până în prezent și de aceea susțin propunerea raportorului. Trebuie odată pentru totdeauna să știm să spunem nu statului Chile. Lucrul acesta, sigur, nu va dăuna acordurilor noastre în alte domenii cu statul Chile. Domnul Grimo? Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc diferitelor persoane care au luat cuvântul. Sunt niște discuții mai aprofundate decât până acum. Așa cum s-a notat de către raportor, domnul Gallagher, dosarul este complex. Sper că nota de informare care a fost difuzată de Comisia Europeană a fost utilă pentru a îmbunătăți înțelegerea acestui dosar. Pentru cei care nu cunosc ultimele detalii din ultimii ani. În cadrul acestei complexități, problema poate fi privită sub diferite unghiuri. Unghiul intereselor economice europene, unghiul protejării resurselor, dar și relațiile noastre cu Chile. Din punct de vedere al Comisiei, însă, concluzia este aceeași. Dacă ne gândim la interesele economice europene, eh, în raport cu acordul din 2001, nu mai există restricții privind cantitățile debarcate, nu mai sunt limite privind numărul de nave, nu mai există aplicare unilaterală de către Chile privind legislația sa în legătură cu dimensiunea peștelui spadă. Există, deci, niște propuneri de ameliorare substanțiale față de ce exista în 2001. Din punct de vedere al intereselor economice europene, acordul este binevenit și sectorul susține uh, încheierea acestui acord. Din punct de vedere al conservării resursei, uh, de asemenea o preocupare importantă, acest aranjament cuprinde dispoziții pentru a îngheța, privind, a îngheța numărul de nave care pescuiesc uh, peștele spadă, deci e vorba de conservarea acestei specii în Pacificul de Est. Tocmai pentru a o gestiona mai bine, trebuie să discutăm în ce măsură această măsură este suficientă dacă nu se impun și altele. Dar dacă nu ratificăm azi acest aranjament, atunci chiar nu o să avem nimica. Așa cum s-a arătat, uh, organizația de pescuit competentă pentru a asigura uh, gestionarea uh, peștelui spadă în Pacificul de Est se ocupă de salvarea, de protecția acestei specii, dar Chile nu este membru al acestei organizații. Și așa cum s-a spus, inclusiv de doamna președintă, Chile a arătat tot felul de reticențe, ca să nu spunem mai mult, în ultimii ani, uh, în ce privește cooperarea internațională pentru gestionarea resurselor. Uh, trebuie să obținem o mai mare angajare din partea statului Chile în această activitate internațională, de exemplu pe calea acestui acord bilateral, care este un pas înainte, de asemenea, este important faptul că pentru prima oară ă, Chile participă la negocieri pentru a se ă, ajunge la o nouă organizare pentru pescuit în Pacificul de Sud. Iată un element interesant care arată că ă, Chile, care altădată nu voia să participe la această organizare, acum face pași în această direcție, deci face concesii. Chiar dacă acești pași ni se par insuficienți, chiar dacă nu avem încredere în buna sa credință, noi ce vrem de fapt? Dorim să îi încurajăm și dorim să avem și niște mijloace de constrângere, căci dacă vom crea un aranjament bilateral, vom avea și un comitet bilateral și un sistem de rezolvare a diferendelor pe plan bilateral. Deci dorim să uh, îi ajutăm, dar să și uh, punem presiune asupra lor ca să se angajeze pe această cale? Iată uh, opțiunea care se, opune, care se pune în fața acestei comisii. Dacă respingem, nu știu dacă ar exista soluții alternative. Comisia e foarte preocupată să audă care sunt alte soluții, dar pentru noi, în momentul de față, dacă respingem, am putea eventual să îmbunătățim situația uh, pescuitorilor europeni, dar noi trebuie să încercăm să păstrăm cât mai bine resursele în această zonă și trebuie să vedem în ce măsură respingerea acestui acord ar permite să angajăm mai tare statul Chile în cooperarea bilaterală și să facem astfel încât statul acesta să devină un partener mai cooperativ și mai fiabil. Iată cele câteva elemente. Eu salut uh, discuția de astăzi. Dosarul mi se pare important atât pentru interesele economice europene, dar și pentru angajarea noastră în ce privește gestionarea durabilă a resurselor din Pacific. Mulțumesc, uh, domnul Gallagher, dacă dorește să intervină pe acest subiect. Mulțumesc. Se spune că o înțelegere este în favoarea Uniunii Europene. Există un grup care lucrează cu Chile, și se spune că um, am avea o relație bilaterală mai bună cu Chile. Eu am sugerat însă că dacă nu ne dăm acordul, Comisia va trebui să vină cu opțiuni uh, diferite. Eu, unul, aș uh, propune să ne întoarcem la OMC ar putea dura mai mult, însă e o lecție scumpă pe care o plătim, pentru că am închis ușa OMC-ului fără să, fi obținut, uh, fără să se fi obținut în prealabil aprobarea acestei comisii. Aș vrea așadar să propună, propun să ne întoarcem la Organizația Mondială a Comerțului. Aș vrea să știu de asemenea care sunt dezavantajele pentru vasele spaniole? Pentru că presupun că se fac în continuare transbordări și vorbim despre măsurile de sănătate. Cred că e nevoie de cooperare. Nu am nimic altceva de spus, doar că nu văd de ce ar trebui să-mi schimb punctul de vedere. Eh, Mulțumesc. Vă împărtășesc punctul de vedere. Termenul pentru depunerea amendamentelor 9 noiembrie la prânz Singurele amendamente care pot fi prezentate sunt amendamente de procedură. Vă propun să acceptăm sau să respingem propunerea raportorului nostru. Vă amintesc în orice caz că nu putem accepta decât amendamentele de procedură. Încheiem cu punctul 10 de pe ordinea de zi și trecem la punctul următor, modificarea regulamentului 1288 pe 2009 al Consiliului de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010 30 iunie 2011. Doamna Grălie este raportoare. Acest punct se leagă de raportul uh, Vizer din uh, legislatura anterioară. Se propune o prelungire eventuală, însă îi dau cuvântul doamnei Collier care ne va prezenta situația asupra acestui punct, după care îi vom da cuvântul Comisiei. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În 2008, Comisia prezentase o propunere privind conservarea resurselor haleutice. Parlamentul și Consiliul nu s-au pus de acord și această propunere nu a fost adoptată Comisia propune să revadă acest lucru în cadrul mai general al reformei și înțelegem acest punct de vedere, dar fiind un dosar încă din 2008, eu sunt recunoscătoare Comisiei dacă ne va spune care sunt intențiile sale, că este totuși un dosar care trenează de mai bine de 2 ani. Trebuie să vedem acum cum uh, acest, se integrează acest dosar în cadrul viziunii generale reprezentantul Comisiei. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului că cere uh, uh, comisiei să ne întrebe de ce prelungim din nou acest dispozitiv în cadrul unei reflexii mai aprofundate uh, privind reforma politicii comune a suprapescuitului. Comisia și Consiliul Consiliu singur anul trecut n-au putut să se pună de acord uh, asupra prelungirii de care vorbim azi, din cauza faptului că această propunere a fost discutată în cadrul vechilor proceduri care au precedat uh, introducerea uh, tratatului de la Lisabona. Astăzi, procedurile de la Lisabona se aplică, o nouă prelungire a acestui regulament trece, desigur, printr-un dialog și chiar un trialog aprofundat. Contextul acestei prelungiri este necesitatea de a asuma o, uh, un studiu asupra impactului aprofundat uh, privind sectorul piscicol. Lucrul acesta nu se poate face decât în cadrul reformei politicii comune asupra pescuitului, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013, data până la care se prelungește acest dispozitiv. Dispozitivul pe care îl aveți sub ochi reia ceea ce exista până anul trecut și a fost prelungit. E vorba de a ă, prelungi niște măsuri care figurau în dispozitivul privind cotele măsuri care nu puteau fi prelungite în cadrul articolului din tratat 343 care discută uh, oportunitățile privind pescuitul. În acest context, noi examinăm prelungirea. Raportorul vrea să știe intențiile comisiei în cadrul reformei. Ați înțeles, deci, întrucât data de prelungire și cea de adoptare a reformei coincid, e foarte probabil că vom avea un capitol privind măsurile tehnice în regulamentul de bază al reformei, care va cuprinde măsurile considerate esențiale în sensul de aplicare a tratatului privind măsurile tehnice. Apoi Comisia, conform unei propuneri anterioare, ar dori să aplice regional aceste măsuri tehnice, dar pentru moment n-am ajuns încă acolo, trebuie să dezvoltăm aceste măsuri în uh, ceea ce numim noi pachetul de reformă și pentru moment cerem uh, autorizația unei simple prelungiri a regimului existent. Vă mulțumesc. Domnul Gallagher. Doamnă președinte, e vorba de o... Vreau să fac o... E vorba aici de o cerere foarte simplă, prelungirea dincolo de iunie 2011. Însă cred că trebuie să ne gândim la aspectele practice ale acestor măsuri, pentru că Comisia și Consiliul nu au reușit să cadă de acord și aici avem doar o spoială. Este exact ce s-ar fi întâmplat uh, Uh, dacă s-ar fi aplicat o măsură unică pentru toți. Mă bucur că Comisia este de acord cu uh, reevaluarea după 2013, când sperăm să avem măsuri regionale în cadrul politicii comune de pescuit. Eu nu cred că pot fi de acord și am să vă dau motive practice să ne gândim la o navă mică de 15 metri. Pentru că noi în, aici în Europa am hotărât că în regiunile respective nu se poate pescui, navele acestea mici de 15 metri vor fi nevoite să meargă timp de 4-5 ore numai pentru că noi am tras, trasat pe hartă niște pătrățele și am zis că în acele pătrățele nu se poate pescui și trebuie să călătorească ca să ajungă dincolo și nu mai au voie să pescuiască aproape de portul lor, unde le-ar fi mai simplu, trebuie să meargă la 4-5-6 ore distanță. Și comisia trebuie să-și dea seama la ce pericole sunt expuse aceste nave. Dacă fac acest drum numai ca să poată pescui, ca să câștige bani și să-și ramburseze creditele. Impactul as, pe care le au aceste vase mici de pescuit asupra cotelor totale este neglijabil. Însă aici este o măsură unică pentru toți și la o navă de 15 metri se aplică aceleași reguli ca la o navă de 150 de metri. În Luxemburg în 2009 s-a discutat ca să se ajungă la o oarecare concluzie și să existe o oarecare propunere și ce ni se cere să facem acum, ni se cere să aprobăm încă o dată aceleași măsuri încă un an și jumătate. Pare, în, în, la suprafață pare o propunere rezonabilă, dar de fapt este o șmecherie. E foarte șiret ce se încearcă să se facă de către comisie. Și eu cred că trebuie să sporim comunicările cu comisia și cu Consiliul ca să, să, fie, să fie clar care sunt implicațiile acestei măsuri. Nu știu care este agenda comisiei noastre, dar eu cred că un consiliu uh, un reprezentant al Consiliului uh, Regional trebuie să fie chemat aici, Consiliul Consultativ Regional, și să ne explice care sunt implicațiile. Stevenson. Domnul Stevenson. Doamna președinte, eu nu am, de fapt, nicio problemă reală cu permiterea prelungirii măsurilor tehnice tranzitorii până în iunie 2011. Este necesar acest lucru pentru că altfel vor expira. Pe mine mă îngrijorează ce se va întâmpla după termenul de iunie 2011. Am mai discutat dacă chiar are Comisia sau nu intenția de a veni cu un cadru și nu doar cu un simplu dosar tehnic privind măsurile tehnice Referirea pe care o faceți la regionalizare și acest cadru înseamnă că se va uh, duce la nivel local, la nivelul regiunilor, această stabilire a măsurilor tehnice sau se va face prin comitologie? pentru că, după cum se spune, diavolul stă în amănunte și dacă se va decide prin comitologie e o mare problemă, dar dacă se va, duce, uh, se va lua decizia la nivel local, la regiuni și fiecare regiune își va lua măsurile tehnice pentru propriile unități piscicole, eu aș fi pentru această măsură în cadrul reformei globale a PCP. Mulțumesc! Mulțumesc. Sper că nu se va folosi comitologia pentru că ar însemna să se retragă propunerea. În fine, îmi imaginez că comisia va proceda altfel pe viitor. Aveți cuvântul. Oui, alors, tout, tout da, în primul rând, ca să-i răspund domnului Gallagher în legătură cu preocupările sale referitoare la situația actuală a navelor și mai ales a navelor mici, care uh, fac obiectul măsurilor actuale. Cred că nu vom aștepta ca sistemele actuale să expire pentru a face o evaluare de impact, ca să vedem unde am, am dat greș în noiembrie 2009 și să fim pregătiți să dezvoltăm măsuri care să corespundă mai mult cu preocupările exprimate de reprezentanții sectorului. Și nu pentru că prelungim anumite măsuri înseamnă că nu facem nimic între timp. Îmi veți spune, haideți să dezvoltăm imediat aceste măsuri acum, în, când facem prelungirea. Nu se poate pentru că vom ieși în afara cadrului reformei. În orice caz, cred că trebuie și dumneavoastră să vă preocupați, așa cum ne preocupăm și noi, de uh, începerea unei um, evaluări de impact a unor măsuri care sunt deja pending, care sunt deja în discuție. Pot să vă spun că această prelungire se discută la Consiliu și că mai multe cereri sunt exprimate de mai multe state membre care doresc ameliorări în sistemul actual. Ameliorări pe care le cunoaștem foarte bine și care sunt uh, obiectul unor analize științifice competente. Deci suntem gata ca în această perioadă de prelungire să dezvoltăm în paralel un nou regim de măsuri tehnice care să corespundă mai mult cu realitatea activităților de pescuit. Trebuie să ne gândim și la procedurile prin care se va adopta acest nou regim și nu vă pot spune deocamdată care va fi conținutul reformei și ce prevederi vor fi referitoare la regionalizare. Acest proiect este încă dezbătut și anume în ce măsură implementarea măsurilor de aplicare a reformei se va face prin comitologie sau printr-o regionalizare mai uh, aprofundată sau mai puțin aprofundată sau prin dispoziții aplicabile direct de către statele membre. Nu știu uh, astăzi acest lucru, nu știți nici dumneavoastră. Avem fiecare ideile noastre pe această temă, însă nu știm exact ce se va întâmpla și sigur știm că Comisia dorește o regionalizare, deci o implementare regională a măsurilor tehnice în funcție de profilurile de exploatare și natura stocurilor și asta în funcție de uh, natura reală a unităților piscicole mixte, care pune probleme legate de măsurile tehnice. Vă mulțumesc! Nu, je remarquais, monsieur le président de la commission, que... Da, vreau să spun în prezența comisiei că s-a a răspuns la o întrebare pe care eu voiam să o pun și anume voiam să cer să uh, fim uh, ținuți la curent cu evoluțiile. Deci dacă uh, prevedeți un nou regim, vă rog să ne informați. Însă vă spun și eu că acest dosar este în discuție din 2008, deci putem să ne închipuim că v-ați uh, exprimat în amănunte intențiile, chiar dacă ele trebuie să se încadreze în cadrul reformei PCP. Însă, în orice caz, avizul este favorabil pe această propunere. Mulțumesc! Așteptăm uh, raportul dumneavoastră. Prezentarea proiectului de raport uh, va avea loc la reuniunea din 30 noiembrie. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, schimb de opinii cu comisiile ca urmare a expirării derogărilor de la aplicarea anumitor măsuri tehnice în Mediterană. Ah, bueno, eh, me dicen la Mi se spune că reprezentantul comisiei urmează să sosească Haideți deci să așteptăm 5 minute până când va sosi persoana respectivă. Pauză 5 minute. Și vă rog să fiți punctuali. Pe curând! Well, this is good. <laughs> The balance. Well, a ver, bueno, eh, volvemos a, a re, eh, reiniciamos de nuevo la Comisión de Pesca. Estábamos en el punto. Ne reluăm lucrările în cadrul Comisiei pentru Pescuit. Am rămas la punctul 12 de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu Comisia cu privire la expirarea derogărilor de la aplicarea anumitor măsuri tehnice în Mediterană. Am abordat deja această chestiune acum câteva luni la cererea grupului verzilor. Vrem să revenim asupra acestui dosar. La ultima reuniune s-a arătat că anumite țări nu au prezentat încă planuri de gestiune. Dorim să vedem care este situația actuală. Am vrea să vedem dacă toate planurile de gestiune au fost prezentate, dacă sunt conforme cu regulamentul cu privire la normele tehnice, poate că este încă de vreme, însă ar fi interesant să vedem care este nivelul de respectare a acestui regulament. Eu urez bun venit doamnei Parea fostă funcționară în Direcția Generală Pescuit. Domnia sa lucrează la ora actuală pentru Direcția Generală Mare, după ce a lucrat în mai multe direcții generale ale Comisiei. Îi urăm bun venit. Ne bucurăm că o avem printre noi. Chestiunile acestea sunt uh, foarte importante și am vrea să ne țineți la curent cu diferitele evoluții în ceea ce privește măsurile tehnice. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele călduroase și aș vrea să vă prezint uh, situația în ceea ce privește regulamentul pentru Mediterana. Mă bucur că ați uh, solicitat această întâlnire și că ne dați ocazia de a vorbi despre aplicarea regulamentului cu privire la Mediterana după întâlnirea din luna iulie pe care ați menționat-o. După cum știți, acest regulament este un regulament foarte complex, foarte cuprinzător, acoperă toate tipurile de uh, pescării, și ține cont de protecția mediului înconjurător și ține cont de specificul bazinului mediteran. Este rezultatul unui proces de negociere îndelungat, ceea ce înseamnă că nu este un regulament ușor de aplicat. Statele membre au uh, întâmpinat anumite probleme în îndeplinirea obligațiilor care le revin. Am făcut tot posibilul pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile și să îndeplinească cerințele regulamentului. S-a creat uh, Consiliul uh, Consultativ Regional pentru Mediterana. Serviciile Comisiei au participat la mai multe întruniri care s-au uh, organizat la Salonic pentru a oferi explicații pe mai multe subiecte. Am avut întâlniri cu factori interesați, de asemenea pentru a furniza informații și sprijin statelor membre. Doamna Damanaki în persoană s-a întâlnit în Grecia cu mai multe organizații de pescari și cu organizații neguvernamentale pentru a ajuta sectorul pescuitului și administrația, uh, administrațiile uh, pescăriilor. S-a uh, discutat despre revizuirea planurilor de gestiune naționale, care, după cum știți, stau la baza celor de derogări. După cum știți, statele membre au obligația de a întocmi planuri naționale de gestiune pentru toate tipurile de unități uh, de pescuit și uh, dacă se cere o derogare, acest lucru trebuie să se facă în cadrul Planului Național de Gestiune. Se aplică diferite proceduri, nu intru în detaliu, există proceduri diferite un plan național de gestiune nu necesită o derogare și, și atunci când e nevoie de o derogare, mai ales în ceea ce privește distanța de coastă, față de coastă, e nevoie de o procedură specială cu intervenția unui comitet uh, științific și uh, trebuie să trecem prin procedura de comitologie. Aș vrea de asemenea să amintesc că regulamentul asupra Mediteranei a fost adoptat în decembrie 2006 și a intrat în vigoare în ianuarie 2007. Statele membre au avut uh, un termen limită în 2007 pentru a adopta planurile naționale de gestiune. După cum știți, majoritatea nu au făcut-o. Și, în sfârșit, am uh, primit între 2007 și până în prezent mai multe planuri, însă din aceste planuri lipseau multe informații sau planurile nu respectau multe cerințe și a trebuit să solicităm informații suplimentare. S-a ajuns la situația în care, la sfârșitul lunii mai 2010, atunci când a expirat termenul pentru derogări, nu existau planuri de gestiune care să fi uh, permis uh, aceste derogări. Deocamdată nu s-au acordat derogări pentru că nu am fost în situația în care planul de gestiune respectiv să fie valabil alte cuvinte, să conțină toate informațiile necesare. Pentru a transmite aceste informații la Comitetul Științific și uh, pentru a le transmite, pentru a se trece la procedura de comitologie și pentru a ne putea da acordul. Asta înseamnă că de la 1 iunie 2010 nu se poate accepta nicio derogare ca fiind valabilă pentru aplicarea regulamentului asupra Mediteranei. Am primit de asemenea o serie de planuri de gestiune înainte de expirarea termenului pe 28-29 mai am primit majoritatea acestor planuri. Trebuie să înțelegeți că avem nevoie de timp pentru a analiza aceste planuri, pentru a vedea dacă sunt valabile conform uh, criteriilor care sunt uh, stabilite în anexa la regulament și apoi trebuie să mergem la Comitetul Științific. Deocamdată avem uh, două planuri care trebuie să ajungă la Comitetul Științific spre examinare, unul pentru Spania și unul pentru Italia. Și pe baza a ceea ce ne va spune Comitetul Științific și pe baza proprii noastre analize vom uh, trece prin uh, Comitetul uh, de gestiune în speranța că le putem adopta în 2011. Situația nu este deci așa cum ne-am uh, fi dorit-o, însă avem uh, planuri de gestiune pentru 9 state membre și sunt uh, în curs de analiză. De asemenea, dorim să avem contacte sistematice cu statele membre pentru a ne accelera procedurile și uh, relațiile, pentru a îmbunătăți relațiile cu administrațiile pentru a clarifica de asemenea planurile acestea de gestiune în așa fel încât să fie adoptate cât uh, mai curând cu putință. Pot să revin uh, cu puncte, aspecte tehnice legate de diferitele state membre, dacă aveți întrebări, însă, în orice caz, aceasta este situația la ora actuală. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamna Lovin. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru această explicație foarte clară. Suntem preocupați de faptul că statele membre nu au reușit să elaboreze planuri de gestiune, având în vedere faptul că decizia a fost emisă în 2006. Suntem foarte critici în privința acestui fapt. Ați spus că nu s-au acordat derogări. Întrebarea mea este câte derogări au fost solicitate? Și aș vrea să știu dacă există vreun plan de gestiune care să fi fost deja adoptat de către comisie sau toate sunt în curs de evaluare în prezent? Acestea au fost întrebările pe care doream să le pun. Comisión. Ah, Barea. O întrebare. Ați spus două planuri pentru Spania și Italia au fost prezentate și vor uh, fi supuse Comitetului Științific care va trebui să evalueze, consultând și Comisia, procedura de adoptat. Dacă unul din criterii nu este adecvat din punct de vedere științific, care este procedura înainte de a se aplica cea de comitologie și să existe aprobarea ca atare. Thank you. On the first plan, uh, point, uh, as I said, nine member states have requested. În primul primului punct, S-au solicitat derogări în privința distanței față de coastă. Este cea mai importantă derogare care este posibilă. E vorba despre articolul 13,5 șapte state membre, Franța, Italia, Grecia, Malta și Slovenia au cerut derogări. Dacă mă amintesc bine, Italia a adoptat 8 planuri de gestiune până în prezent, însă fără derogări. Planuri fără derogări. După cum am explicat, procedura este următoarea. Un stat membru pregătește un plan de gestiune, îl supune comisiei, cu șase luni înainte de adoptarea sa pentru ca Comisia să-și poată da avizul în privința lui. Așa s-a întâmplat în cazul Italiei. Planurile acestea care nu prevăd derogări sunt apoi ă, transpuse în legislația italiană și apoi se face o analiză tehnică. Însă, în orice caz, Planurile acestea au fost introduse în uh, legislația din Italia. În ceea ce privește a doua întrebare, când primim un plan, verificăm dacă informațiile pe care le-am solicitat sunt în document. Dacă nu, nu mergem la comitetul științific, ci la statul membru căruia îi cerem clarificări. Dacă suntem uh, relativ mulțumiți de informațiile pe care le avem în planuri, le transmitem comitetului științific. Și există două posibilități. Fie comitetul științific spune totul e în regulă, nu e nimic de semnalat și atunci noi facem o analiză și dacă ne mulțumește mergem la Comitetul de Gestiune, fie Comitetul Științific solicită informații suplimentare și în acest caz transmitem această solicitare statului membru și continuăm să cooperăm cu statul membru respectiv pentru a obține clarificările necesare și a le transmite încă o dată Comitetului Științific. Acesta este procesul care este urmat. Trebuie să ne asigurăm că se Uh, parcurg toți pașii. Mai întâi trebuie să vedem dacă planul este admisibil, apoi mergem la comitetul științific, dacă obținem uh, avalul, continuăm, dacă nu, ne întoarcem la statul membru și îi solicităm uh, clarificări suplimentare. I would like also to remind you... Aș dori și să vă amintesc că dacă ne-am afla într-o situație în care să nu fim deloc mulțumiți de planurile propuse de statele membre, să avem încă posibilitatea de a impune planul de management comunitar de la nivelul Comisiei. Nu am ales încă această opțiune, însă există această posibilitate pentru a evita, evita o situație în care unitățile piscicole să fie prost gestionate. Însă deocamdată lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a avea planuri de gestiune care să corespundă și să fie utile pentru unitățile piscicole. Sí, señor Andrés Una, una pequeña aclaración. Entonces, son nueve estados los que han... Mică precizare. Nouă țări au prezentat planuri de gestiune, chiar dacă în ultimul moment două state au fost deja prezentate în fața Comitetului Științific, Spania și Italia, iar alte șapte state au cerut o derogare, dacă am înțeles bine, spune vorbitorul privind distanța față de coastă. Puteți să-mi spuneți pe ce se bazează aceste cereri de derogare? Articolul 13 prevedea ceva în funcție de configurația geografică când lucrul acesta este justificat pe plan științific, căci nu putem aplica o aceeași măsură pentru toate navele din toate zonele. Iată și motivul pentru care s-a hotărât că în funcție de un anume număr de criterii justificate din punct de vedere științific și incluse într-un plan de gestiune, se prevede că e posibil să se obțină derogări. E vorba de articolul 13 și acesta a fost îndelung discutat. Câteva observații. Nu vreau să critic comisia, dar vreau să spun ce se petrece în momentul de față în Mediterană. Dacă planurile de gestionare nu au fost prezentate în termenul respectiv, trebuie prevăzute sancțiuni, căci dacă nu, gestionarea pescuitului în Mediterană devine un fel de joacă. Există măsuri tehnice și sectorul continuă să nu aplice aceste dispoziții. Poate că sectorul nu vrea să aplice aceste norme. Oricum ne dăm seama de faptul că planurile de gestiune trebuie prezentate. Articolul 13 oferea tot felul de posibilități de derogare când cererea era formulată cum trebuie. Și acum nu înțelegem de ce sectorul se plânge când statele membre nu își îndeplinesc rolul. S-a vorbit de Italia. Dacă nu există un deputat italian, ceea ce spun este adevărul cât se poate de simplu. Iată, prietenul nostru uh, de aici este italian, dar el nu-și reprezintă guvernul. Nu asta am vrut eu să spun. Am și așa destule probleme cu propriul meu guvern spaniol. Se spune că unele planuri de gestiune au fost prezentate, nu există nicio derogare și se vede că cererile de derogare sunt prezentate. Eu nu zic că e comisia de vină, dar ansamblul dispozițiunilor tehnice sunt până la urmă o glumă. Comisia ar trebui să se adreseze în mod serios statelor membre și să le spună, ei bine, ce facem? Lucrurile bat pasul pe loc. Adoptăm un regulament, adoptăm norme tehnice și nimeni nu le aplică. Situația din Mediterană este un adevărat dezastru. este uh, uh, constatăm că normele nu sunt aplicate și mă întreb dacă se poate face ceva pentru a se ajunge la o aplicare a acestui regulament. În alte cazuri uh, sunt alte regulamente și care nu au fost adoptate, nu au fost aplicate. Dar aici este o problemă de logică. Dispozițiile trebuie aplicate. Și aici se pare că nu e în interesul nimănui ca ele să fie aplicate. Există. Dacă cineva de aici, din comisie, dintre deputați, cunoaște o, o modalitate de a face să progreseze lucrurile, nu putem pur și simplu să aruncăm deoparte uh, această problemă, să nu ne mai sinchisim de ea, ea este importantă. S-a muncit mult la acest dosar și acum am, avem impresia că toate eforturile consacrate acestui dosar n-au folosit la nimic. Iată o observație de ordin general pe care eu o fac și aș dori să știu care e poziția dumneavoastră cum anume ne putem adresa statelor membre și diferitelor părți implicate pentru ca normele să fie aplicate. De fapt, avem idee dacă totul ar ține de Uniunea Europeană și avem o politică comună de pescuit și o parte a acestei politici este că avem un fond numit Fondul European pentru Pescuit, Cred că statele membre care nu respectă deciziile Uniunii Europene într-un mod atât de flagrant nu ar trebui să mai aibă acces la Fondul European pentru Pescuit. Aceasta este ideea mea și cred că ar putea să fie discutată. Yo creo que señalaban de alguna manera eso ya está comprendido en los reglamentos base del que los... Cred că toate aceste lucruri sunt prevăzute în regulamentul de bază statele membre care nu își îndeplinesc uh, obligațiile, nu mai primesc ajutor, dar este de fapt o chestiune de principiu. Trebuie să fie respectate drepturile tuturor. Și cu acestea am să dau cuvântul Comisiei să vedem dacă dumneavoastră, doamnă, puteți să ne luminați și să ne spuneți cum putem ameliora acest lucru. Poate că sunteți mai optimistă decât mine. Vă ocupați cu relația cu statele membre, eu discut cu reprezentanții sectorului și dumneavoastră aveți planurile de management în față, unele poate au fost validate de comitetul științific. Însă, Vă rog să-i uh, liniștiți pe cei care doresc respectarea regulamentului. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Fraga. Am început uh, să uh, vă arăt partea frumoasă a acțiunilor noastre, dar mai există și o parte mai urâtă, controlul, inspecțiile și respectarea regulamentului Uniunii Europene și procedurile pe care le putem demara. Deci, pe de o parte, am fost foarte răbdători cu statele membre și am înțeles că acest regulament nu este ușor de implementat, însă orice are un sfârșit. Deci vom coopera cu statele membre ca să ne asigurăm că aceste uh, planuri vor fi aprobate. Însă, în același timp, avem și un program foarte puternic de control în Marea Mediterană și în alte părți și acolo unde vom vedea că a fost clar încălcată legislația, inclusiv încălcare clară, nu doar aplicare proastă sau incompletă, vom putea să lasăm procedurile de încălcare. Comisia a arătat foarte clar care intenția clară de a uh, veghea că acest regulament este implementat. Și am uh, fost uh, cu toții cât se poate de clari. Măsurile pe care le avem la dispoziție sunt destinate să ajute statele membre să implementeze aceste planuri de gestionare. Este vorba de planuri hotărâte la nivelul Uniunii Europene și, în paralel, în măsura în care ne-o permit mijloacele, trebuie să avem și un control al situației. Am făcut inspecții și controle în anumite state membre în care situația nu este satisfăcătoare și avem încă posibilitatea de a lansa în justiție procedura de rigoare. După cum știți, regulamentul de control ne dă posibilitatea să lansăm și o anchetă administrativă în legătură cu modul de gestionare este o altă posibilitate pe care o vom utiliza. Și de asemenea avem în vedere programe de inspecție împreună cu agenția de resort în 2011. Deci lucrăm pe mai multe fronturi. Dorim control, dorim o politică de respectare puternică și avem toate mijloacele pentru ca acest regulament să fie bine implementat și respectat. Pues, yo desde luego le tengo que decir que celebraré el momento en que haya algún Eu una mă voi bucura foarte mult în ziua în care Comisia va introduce o procedură în încălcare împotriva unui stat membru. Cred că ar fi nevoie de un astfel de recurs pentru fiecare stat membru în parte. Trebuie să vorbim cu reprezentanții Consiliului, care ei cunosc că statele membre nu respectă regulamentul. Cred că e cazul să privim realitatea în față și să nu închidem ochii. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Acest regulament nu este respectat. Poate că există unele state membre care îl respectă, însă majoritatea statelor membre nu respectă. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Constat că nu s-a schimbat nimic de la ultima noastră întâlnire. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți astăzi. Vă mulțumesc pentru relatarea cu privire la situația acestui sector și sper că data viitoare, când ne vom întâlni, situația va fi mai bună în ceea ce privește respectarea acestui regulament. Îi mulțumesc reprezentantei Comisiei, mulțumesc tuturor participanților la această reuniune care au rămas până la sfârșitul lucrărilor. Mâine dimineață are loc reuniunea coordonatorilor. Ne vom întâlni de asemenea cu ministrul Nu va fi prezent ministrul mâine, însă vom avea un schimb de opinii cu Salvador Gariga și cu ministrul afacerilor externe din insulele Feroe. Vă mulțumesc pentru atenție.